Zimbabwe este un membru voluntar al procesului de la Kimberley care permite să vândă diamante pe piața internațională cu condiția că acest comerț nu finanțeze conflictele armate. Dar reuniunea de la Tel Aviv din iunie, de pe 21-22 iunie, referindu-se la același proces de la Kimberley, participanții nu au putut să ajungă la un acord cu privire la ideea dacă n-ar trebui oare în procesul Kimberley să se integreze și problema drepturilor omului. Mai multe ONG-uri care, internaționale au denunțat încălcarea ale drepturilor omului în minele de diamant din, din Zimbabwe, încălcări comise de serviciile de securitate și unul dintre informatori era Farai Magu, directorul unui centru de cercetare și dezvoltare privind drepturile omului, <clears throat> bazat la Manicalan. În acest fel a fost arestat pe 3 iunie și de atunci e deținut în condiții îngrozitoare pentru că se pare că ar fi adus atingere securității de stat. Evident că e intolerabil și prin această rezoluție noi cerem eliberarea imediată, demilitarizarea exploatării minelor, includerea în procesul de la Kimberley a clauzelor referitoare la drepturile omului și redistribuirea către popor a bogățiilor de diamante, eventual pentru un fond suveran, un fond de stat. Cerem Consiliului și Comisiei să fie extrem de vigilente cu privire la chestiunea de bună guvernanță și democrație în această țară și în dialogul pe care îl avem cu Zimbabwe. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Sargentine, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba despre două aspecte aici. Un om, Farai Maguvu, activist care este arestat în Zimbabwe și, din păcate, are parte de un tratament brutal și, pe de altă parte, despre monitorizarea procesului de la Kimberley, au existat contacte cu guvernul din Zimbabwe a avut loc un schimb de informații ehm, pe care domnul Maguvu le-a transmis mai departe guvernului, dar asta nu i-a îmbunătățit în niciun fel situația. Trebuie să declanșăm noi negocieri. Procesul de la Kimberley, de fapt, a dus la uh, faptul că regiunile de criză din Angola, Mozambic, din alte regiuni nu au mai fost finanțate uh, din, uh, cu diamante, dar există, din păcate, alte aspecte nefericite, încălcarea drepturilor omului de către guvern. Uh, acest conflict diamantele însângerate în felul acesta uh, Um, continuă să ducă la crearea unor condiții nedemne pentru oameni. Nu trebuie să acuzăm doar guvernul din Zimbabwe, trebuie să acuzăm încălcarea drepturilor omului și de Angola în minele de diamante. Este vorba despre țări care nu acceptă ca alte țări să se pronunțe, să analizeze situația de aici, dar noi, eh, parlamentarii europeni, trebuie să solicităm ca această situație să se schimbe. Domnul Cadec, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun calm eh, în această adunare față de ce s-a întâmplat eh, azi dimineața, Stimați colegi, Situația drepturilor omului din Zimbabwe este deosebit de importantă și mai ales cazul lui Farai Magui nu putem să rămânem uh, muți în fața încălcării drepturilor omului care se petrec de mai multe decenii în Zimbabwe. Directorul Centrului pentru Cercetări și Dezvoltare, Farai Magu, a fost aretat, arestat de autoritățile din țara sa pentru că a dezvăluit încălcările drepturilor omului în exploatările de diamante, în minele de diamante și n-a făcut decât să facă cercetări și să spună lumii ce se întâmplă în acest domeniu cerem eliberarea sa și respectarea de către Zimbabwe a drepturilor fundamentale pentru ca societatea civilă să se poată exprima fără teamă. Zimbabwe trebuie să respecte cu scrupulozitate angajamentele față de procesul de la Kimberley în ceea ce privește producția de diamante pentru a ieși din producția de diamante folosite pentru finanțarea uh, conflictelor armate. Mulțumesc, doamna Marie-Christine Vergia, două minute. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Acum e calm aici, dar poate e cam prea calm și regret că nu suntem mai numeroși uh, care să ne ocupăm de aceste chestiuni. Să spunem că situația din Zimbabwe e dramatică, din păcate nu e decât un eufemism. Este dramatică pe plan economic, social și în special în ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului. Ultimele alegeri au avut loc într-un climat de teroare. Arestarea domnului Farai Magu directorul unui centru de cercetare și dezvoltare după o întâlnire cu domnul Șican, supervizorul procesului de la Kimberley, nu este, din păcate, decât un episod suplimentar pe o lungă listă de uh, încălcare ale drepturilor omului în această țară. Condițiile de exploatare ale câmpurilor uh, de diamante sunt îngrozitoare. Muncă forțată, tortură, contrabandă, crimă, toate sub control militar și în profitul prietenilor domnului Mugabe. De nenumărate ori au fost denunțate de ONG-uri, între care ONG-ul domnului Magui. Iată de ce nu putem decât să fim mirați că domnul Șican a prezentat un raport pozitiv, tragând concluzia că e în conformitate cu cerințele procesului Kimberley. Conferința intermediară de Tenavin n-a putut să ajungă la o decizie în ce privește acest raport. Doamna comisar, puteți să ne confirmați că Uniunea Europeană, în lipsa unui consens între statele membre, s-a opus la reluarea exporturilor legale de diamante din Zimbabwe, că va continua să facă acest lucru la conferința de la St. Petersburg și că se va lupta pentru extinderea procesului Kimberley, respectării tuturor drepturilor omului, că va face totul pentru ca statele membre să ia măsurile necesare ca să împiedice importul de diamante provenind din Zimbabwe, cât timp va fi o astfel de situație acolo? Puteți să ne explicați pe ce s-a bazat domnul Șican ca să dea o, un astfel de semnal favorabil când se pare că o parte din notițe au fost confiscate din lucrurile lui de către agenții serviciilor secrete. Uniunea Europeană este principal contribuitor în ajutorul umanitar pentru Zimbabwe. Atitudinea trebuie să dea un exemplu. Trebuie să-și mențină poziția. Puteți să ne spuneți care va fi poziția Uniunii Europene la Sankt Petersburg. Domnul de un minut și jumătate. De când am fost ales prima dată, m-am uh, străduit uh, să stârnesc opoziția din acest parlament față de uh, ceea ce fac, uh, face Mugabe și ai lui în Zimbabwe. Este o zonă în care Parlamentul acesta vorbește la unison. Astăzi vorbim despre Um, abuzurile împotriva muncitorilor în minele de diamante comise de forțele guvernamentale. Zimbabwe este membru al procesului de la Kimberley și face comerț cu diamante neprelucrate. Cu toate acestea, nu, s-au pus, nu s-a pus capăt acestor abuzuri. Procesul de la Kimberley trebuie să uh, pună în aplicare măsuri uh, serioase împotriva uh, țării acesteia și fac apel la eliberarea lui Farai uh, Magawi, guvernul din Zimbabwe trebuie să le elibereze imediat și pe toți ceilalți prizonieri politici. Să reamintim că dreptul la libera exprimare este una dintre cele mai importante, unul dintre cele mai importante angajamente luate de toți participanții la acest proces o mare parte din populația din Zimbabwe trăiește datorită ajutoarelor internaționale, deși guvernul are venituri absolut extraordinare din minele de uh, diamante și ar putea să aibă la dispoziție bani, fonduri sociale și fonduri pentru educație. Doamnă președinte, din păcate, Zimbabwe mai are de parcurs o cale foarte lungă înainte de a putea spune uh, că poporul trăiește în libertate, democrație și că respectă drepturile omului și statul de drept. Uniunea Europeană ar trebui să facă presiuni mai mari pentru a aduce o bună guvernanță în această țară. Iar acum, vorbitorii în nume personal, în primul rând, domnul Gala, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Faptul că Farai Maguvu a fost arestat pentru a făcut, că a făcut publice uh, Um, situații legate de minele de diamante arată cine uh, deține puterea în continuare în Zimbabwe și că acest guvern al unității naționale de fapt nu uh, își exercită puterea decât în zona celor care încă sunt susținuți de Mugabe. Eu cred că trebuie să um, atacăm această stare de fapt și uh, trebuie în continuare în Uniunea Europeană să avem o listă neagră a celor care încalcă drepturile omului pentru că, uh, de fapt, uh, tocmai ei sunt cei care profit din minele de diamante și care acest profit îl pun în propriile buzunare în loc să îmbunătățească situația din propria țară. Este de datoria noastră să arătăm cu degetul asupra acestor situații pentru ca ele, odată pentru totdeauna, să fie înlăturate. Mulțumesc, domnul Cashman, pentru un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Lucrurile s-au îmbunătățit în Zimbabwe, dar din păcate nu suficient. Am văzut de reprimarea domnului Magu și altor apărători ai drepturilor omului care am văzut și închiderea și arestarea unor persoane lesbiene, gay, implicate în prevenirea infectării cu HIV. Și vorbind aici în calitate de englez, ar spune că nu ascultă, ca european nu interesează, dar să spun ceva ce e evident pentru țările africane. Iată, vă spun, știți ce se întâmplă în Zimbabwe, și știți că e ceva greșit. Dacă nu faceți ceva în acest sens, pe plan colectiv, veți pierde orice autoritate morală pe continent și în întreaga lume. Vorbim despre Africa fiind în mâinile dumneavoastră, viitorul Africii fiind în mâinile dumneavoastră. Să faceți un pas înapoi, să nu faceți nimic cât timp oameni sunt arestați pentru că încearcă să expună încălcările drepturilor omului și să apere femei și bărbați de rând, să nu faceți nimic, atunci Africa devine complice. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Kaul, un minut. Szukamy ciągle skutecznych sposobów oddziaływania. Mulțumesc, doamna președintă. Căutăm metode eficiente pentru a exercita o presiune asupra țărilor din lumea a treia pentru ca drepturile omului să fie respectate și aici. Aceste metode trebuie să se bazeze, pe de o parte, pe ajutor uh, umanitar, dar trebuie să găsim și măsuri de, și metode de presiune care să uh, determine regimul Mugabe ca situații de genul celor în care uh, se află acum Farai Maguvu să nu se mai repete.

În uh, cazul lui Farai Maguvu avem de-a face cu uh, brutalitatea regimului uh, Mugabe, dar el este legat și de procesul de la Kimberley cu exploatele de diamante pentru că și cei care lucrează în aceste mine, de fapt, sunt expuși unei atitudini disprețuitoare din partea statului. Se spune că Africa a avut 393 de milioane de dolari uh, în casă din exportul uh, acesta. E bine, uh, statul de drept ar fi putut să beneficieze de o consolidare în urma acestor încasări. Drepturile omului ar fi putut să se îmbunătățească. Uniunea Europeană trebuie să adopte o rezoluție care să combată corupția din această țară. Ehm, lozinca Stop Corruption trebuie să fie sprijinită. Mulțumesc și Trecem acum la eh, membrii neafiliați. Mulțumesc, doamna președintă. Faptul că discutăm astăzi cazul lui Farai Maguvu eh, este doar vârful icebergului. Eh, se spune, de fapt, peștele de la cap se împute. Noi ar trebui să atacăm acest regim în care există foame de o situație haotică din punct de vedere economic-financiar. Există o, o rată a șomajului uriașă în această țară. Cine l-a arestat pe activistul Farai Maguvu? Cine l-a amenințat, i-a amenințat libertatea? Cine l-a torturat? Cine i-a amenințat familia? Trebuie să fie acuzat. Sigur, lucrurile pot să fie legate și de procesul de la Kimberley, pentru că și în acest proces trebuie să apărăm, să implementăm drepturile omului ar trebui să acționăm consecvent, trebuie să adoptăm sancțiuni pentru a exercita o presiune împotriva uh, statului Zimbabwe. Mulțumesc și din nou intervenții individuale. Domnul Cașmarec pentru un minut. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, noi toți știm că diamantele pot uh, aduce o binecuvântare, dar pot să aibă și efecte nocive. Noi știm că prin uh, diamante această țară poate să ajungă la rezultate pozitive, dar, din nefericire, mulți oameni au și de suferit din cauza acestor diamante însângerate. Faraimagovu a constatat doar că sunt încălcate drepturile omului celor care lucrează în aceste mine de diamant. Punerea în libertate a lui Farai Maguvu ar trebui să fie de fapt în interesul statului Maguvu și sper ca vocea noastră să fie auzită în această țară. Cunoaștem și exemple constructive în ce privește utilizarea diamantelor în scopurile unei dezvoltări pașnice, acest exemplu este Botswana. Banii care sunt câștigați din vânzarea diamantelor ar trebui să fie folosiți pentru îngrijirea sănătății. Astăzi, arestarea și detenția lui Farai Magu de mai bine de o lună reflectă lipsa de progrese în Zimbabwe în privința respectării drepturilor omului și atrage atenția asupra gravei situații din minele de diamant din estul țării, unde armata este adesea acuzată de crime, violențe și abuzuri grave în ultimii treizeci de ani regimul mugabe a aruncat zimbabwe în faliment economic i într o catastrofă umanitară. diamantele sângelui sunt dovada cinismului unor guvernani lipsii de scrupule i de respect faă de proprii cetăeni. zimbabwe încalcă standardele prevăzute de procesul de certificare de la kimberley pentru comercializarea diamantelor brute i cred că uniunea europeană are datoria să sprijine mai activ această structură de cooperare pentru consolidarea dimensiunii morale a comerului cu diamante în efortul de mare a traficului cu diamante ce alimentează conflicte i grupuri armate i care provin din exploatări barbare. solicităm eliberarea imediată a lui farai maguwu i lansăm un apel către diplomaia europeană să analizeze oportunitatea adoptării unor sanciuni ferme faă de regimul de la harare pentru a l determina să înceteze maltratarea militanilor pentru drepturile omului i să pună capăt sclaviei sângeroase din minele de diamante. Acum revenim la procedura catch the eye. Avem mai mulți vorbitori decât vom putea să permitem să vorbească, dar în primul rând domnul Cala. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cu mai puțin de 5 săptămâni în urmă, Farai Magu a fost uh, arestat de autoritățile zimbabwene și trimis la închisoare. De atunci a fost ținut în detenție în condiții necunoscute, a privat de drepturile personale. Mă bucur că acest Parlament este unit uh, cerând eliberarea lui imediată, dar sunt îngrijorat că arestarea lui ar putea să reprezintă un pas înapoi față de rezultatele întâlnite la Tel Aviv și pentru procesul Kimberley. Cum a spus colegul Van Orden, abuzul sistematic al lucrătorilor din minele de diamant – și situația în Zimbabwe este foarte tipică. Câștiguri uriașe din exploatările și exporturile de minerale nu se reflectă în condițiile în care trăiește populația, care este ținută în sărăcie și a, suferă de diverse boli. Sunt de asemenea de acord că statele africane au un rol important de jucat în bunătățirea condițiilor de acolo și sprijin dialogul cu Zimbabwe de către Comisia Europeană cu condiția ca domnul Magu să fie eliberat și procesul la Kimberley uh, să fie respectat de guvern. Domnul Tanaka. President, in the 30 years since Mulțumesc, doamna președintă. În cei 30 de ani de când Mugabe este la uh, putere, de fapt, Zimbabwe a ajuns, populația din uh, Zimbabwe a ajuns la nivelul unor cerșetori. Sigur că uh, există și în jurul lui Mugabe uh, o serie de oameni care s-au îmbogățit uh, în mod uh, necuvenit. Farai Maguvu a atacat uh, abuzurile pe care le comit autoritățile, abuzurile armatei, abuzurile legate de situația celor care lucrează în uh, minele de diamante. Uniunea Europeană a trebuit să își orienteze atacurile împotriva acest factori practic ale guvernului din Zimbabwe. Trebuie să fie pus în libertate Farai Maguvus, trebuie asigurată libertatea de exprimare. Doamna Ghidelevska. Mulțumesc, doamna președintă. Deciziile anului 2000, care după aceea au fost ratificate de către guvernele unor state membre în cadrul procesului de la Kimberley provin din uh, ideea de a încerca să se pună capăt comerțului cu diamante însângerate. Uh, se încearcă stabilirea unor uh, activități ale organizațiilor care uh, au un comerț ilegal cu diamante și care constituie un factor destabilizator în Africa. Faptul că drepturile omului nu sunt respectate și că nu au fost respectate nici după preluarea minelor de diamante din Maleng ne determină să încercăm să ne folosim de toate instrumentele de care dispunem după procesul de la Kimberley pentru a stăvili asemenea fenomene și pentru punerea în libertatea lui Farai Maguvi. Doamna Birna. Stimate colegi, stimați colegi, procesul de la Kimberley este o inițiativă a unor reprezentanți ai guvernelor din industriei diamantelor, societății civile, pentru a, a pune stop comerțului ilegal cu diamante însângerate. Trebuie să uh, se respecte reguli inclusiv în regiunea din uh, cu exploatări de diamante în Zimbabwe. Farai Magubo a fost unul dintre cei care au încercat să documenteze situația celor care lucrează în aceste mine. Există o serie întreagă de obligații care decurg din activitatea sa pentru noi pentru a stopa aceste practici în minele de diamante. Președinta, îmi pare rău, va trebui să ne oprim aici cu intervențiile Catch the Eye pentru a putea să respectăm timpul afectat și dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, doamnă președintă, distinși membrii, sunt recunoscătoare pentru discuția care a avut loc în acest Parlament astăzi sesiunea de la Tel Aviv a procesului de la Kimberley de pe 21-24 iunie anul acesta a fost întunecată de arestarea domnului Farai Magu. Comisia împărtășește poziția Parlamentului European și a insistat ca domnul Magu să fie tratat cu respectarea de plină a drepturilor sale legale la apărare. Delegația Uniunii Europene monitorizează îndeaproape situația, este în legătură cu, domnul, cu avocații domnului Magu, reflectând strategia noastră locală de a sprijini drepturile omului, apărătorii drepturilor omului și a le consolida apărarea. Am făcut și un apel la Zimbabwe să-și reafirme angajamentul față de rolul societății civile în procesul de la Kimberley. Din ce mandatul procesului la Kimberley se concentrează pe prevenirea a utilizării pentru conflicte diamantului, este clar că acest proces nu poate să funcționeze în gol, în vid și să ne socotească preocupările de dreptul omului, care este un mesaj foarte puternic transmis astăzi în acest Parlament. Cu atât mai mult când recunoaștem faptul că respectarea drepturilor omului este un principiu care stă la baza însuși scopului procesului de la Kimberley. Acum ce privește reuniunea de la Tel Aviv însăși, Uniunea Europeană a sprijinit implementarea pe mai departe a deciziei Swockerpun și a planului comun de lucru pentru a cooperația sau compania minere din Managua să se conformeze regulilor procesului de la Kimberley, inclusiv aplicarea așa numitului mecanism de export sub supraveghere. Noi considerăm că legăturile pe mai departe cu Zimbabwe în cadrul procesului de la Kimberley oferă cea mai bună șansă nu doar de a asigura conformarea tehnică în zona minieră Marangui cu procesul de la Kimberley, ci de asemenea de a spori guvernanța în acest sector cheie al economiei și în cele din urmă să îmbunătățim să se îmbunătățească situația drepturilor în Marangui. Din aceste motive, Uniunea Europeană a cerut Zimbabwe să mențină un angajament ferm față de procesul de la Kimberley și planul comun de lucru, astfel încât diamantele Marangui într-un anumit punct, la momentul adecvat, să poată contribui la dezvoltarea economică a statului Zimbabwe. Obiectivul nostru este ca participanții la procesul Kimberley și Zimbabwe să-și intensifice eforturile pentru a avea un consens în ce privește această chestiune dificilă în spiritul dialogului și cooperării care întotdeauna a călăuzit acest proces. În fine, este important ca Parlamentul să fie informat că la reuniunea cu miniștrii din Zimbabwe, reprezentând Guvernul de Unitate Națională, de pe 2 iulie, baronesa Ashton, înalta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei, a reamintit că implementarea acordului politic global care se ocupă de preocuparea noastră legată de drepturile omului, statul de drept, principii democratice, este cheie pentru a se ajunge la normalizarea relațiilor cu Uniunea Europeană. După cum s-a precizat și înainte, acordăm o importanță deosebită conformării din partea lui Zimbabwe, statului Zimbabwe cu statul de drept și dreptul omului, o chestiune pe care am ridicat-o de mai multe ori la diverse forumuri. Comisia uh, finanțează și va continua să facă acest lucru o gamă diversă de activități din Zimbabwe în colaborare cu societatea civilă, organizațiile acestea. Vom continua să căutăm să sprijinim modalități de a crea și de a sprijini un mediu politic deschis în care drepturile omului și libertățile să fie respectate pe deplin. În ce privește poziția Comisiei cu privire la comerțul cu diamante din Zimbabwe, am cerut să se facă un audit al stocului de diamante existente înainte de a avansa în orice discuții privind o reluare limitată a exporturilor. Uniunea Europeană este invitată la sesiunea închisă a principalului factor de interes convocată de președintele procesului Kimberley în marginea reuniunii Consiliului Mondial pentru Diamante pe 14 iulie la Sankt Petersburg unde vom uh, continua discuțiile și mai departe pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Am primit uh, șapte moțiuni de rezoluție pentru a încheia dezbatere. Votul va avea loc după ce se încheie dezbaterile. Acum vom trece la punctul următor de pe agenda.